el señor presidente. Señor comisario, colegas, buenos días. Abrimos la sesión. Bună dimineața, dragi colegi. Vom deschide sesiunea de astăzi și în conformitate cu ordinea de zi, prima dezbatere se va referi la întrebarea